Mulțumesc, domnule Le Pen. Discursul dumneavoastră nu a fost chiar pe subiectul uh, actual, dar vă mulțumesc oricum. Please stay in silence, okay? Urmează Carlos Coelho. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, doamnă ministru, domnule comisar. În mai, uh, europenii vor alege, uh, vor alege Europa viitorului. Trebuie să fie o alegere liberă, nu trebuie să fie interferențe. Nu trebuie să permitem acelor forțe care vor să submineze, să distrugă Uniunea Europeană, ele vor să se manifeste. Unii din această aulă chiar sunt aliaților și așa cum am văzut la alegerile recente, aceste forțe nu se vor da înapoi de la nimic pentru a face aceste atacuri, mai ales cu arme digitale. Însă, da, peste 70% dintre cetățenii noștri sunt preocupați de aceste campanii cibernetice uh, și amenințări uh, online și sunt preocupați de asemenea în proporție de peste 60% în ceea ce privește libertățile lor online. Trebuie să ne asigurăm că sistemele noastre electorale informatice sunt sigure, nu trebuie să permitem atacurile informatice și trebuie ca platformelor digitale să le cerem mai mult să fim mai exigenți cu ei, să combatem de asemenea campaniile de dezinformare, să combatem de asemenea acele fake news și să um, cerem la felul lor și rețelelor sociale de să se manifeste cu responsabilitate. Unii doresc chiar să distrugă identitatea noastră profundă europeană cu aceste arme cibernetice. Nu este o decizie pe care trebuie să o luăm sau nu, ci este o obligație pur și simplu. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, în numele socialdemocraților, urmează domnul Eugen Freund. Mulțumesc. Vreau să spun din capul locului că n-ar trebui să fie o chestiune partizană. Noi toți ar trebui să fim uniți în lupta împotriva știrilor false, a dezinformărilor și a propagandei. Dar, e cum spunea și domnul Telicica, mă tem că statele membre nu sunt pe deplin conștiente de subiect și nu sunt suficient de atente la pericolele care apar. Și voi continua în germană, din păcate, domnule King. Mediul digital care a rezultat în ultimii ani aduce multe schimbări pozitive, dar și invers. Trebuie să constatăm că adversarii democrației au muniție Referendumul pe Brexit, alegerea lui Trump au arătat asta. Manipularea opiniei publice pe internet există. Platformele sociale iau amploare ca rol și e atât de mare amploarea încât pot fi influențate alegerile democratice. Aceste evoluții vor fi relevante și la următoarele alegeri europene pentru Parlamentul European. Vor juca un rol și vor fi o problemă. Pentru că dacă apare o știre falsă și dacă ea mai întâi e în spațiul public, durează un pic până ce ea să fie înlăturată. Dincolo de asta apare și evoluția tehnologică. Sunt uh, niște evenimente și noi suntem mereu în urma acestora. Deci, dincolo de canalele sociale clasice, Facebook, Instagram și Twitter, și WhatsApp-ul joacă un rol. Mă rog, un rol cu semnul întrebării. Apoi, inteligența artificială va face posibil ca propaganda și știrile false să fie răspândite în moduri necunoscute nouă până acum. Dacă Uniunea Europeană vrea să mențină legitimitatea alegerilor europene și a altor alegeri după aceea, atunci trebuie să aibă în vedere aceste evoluții, să le recunoască ca atare cât mai devreme și să vină cu măsuri de contracarare. Uniunea Europeană are nevoie de o strategie cu efect, în așa fel încât minciunile, neadevărurile și manipularea să uh, fie contracarate și să se reacționeze în fața acestora. Mulțumesc! Mulțumesc! E una aveți o întrebare cu cartonașul albastru. acceptați? Vă rog, domnule Rubic, puteți să puneți întrebarea. Äh, da. Mulțumesc în special domnului Freund. El este jurnalist și a recunoscut foarte bine problematica. Săptămâna aceasta am uh, hotărât, vom hotărâ, mă scoați în primă lectură, Cyber Security Center Act. Este foarte important uh, să se ia măsuri necesare la nivelul statelor membre și apoi avem și un panel european științific de evaluare unde există patru studii pentru cibersecuritate și avem și un hub media științific pentru testarea analitică ce a fost recent înființat. Credeți că aceste măsuri vor fi suficiente pentru Uniunea Europeană sau ar trebui să se facă mai mult în acest domeniu? Mulțumesc! Răspunsul dumneavoastră. Eu cred că niciodată nu poți face prea mult în așa fel încât să acționezi cu hotărâre, dar mă tem că toate acestea vin în legătură cu problematica legilor europene. Mă tem că totul vine însă prea târziu, după cum spuneam, și trebuie să fim deosebit de atenți la această problemă în continuare, pentru că altfel riscăm să ajungem într-o situație similară cu cea din urma Brexitului și din urma alegerii lui Trump. Mulțumesc! Mulțumesc. un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimați eurodeputați, nu e niciun dubiu că democrația noastră uh, trebuie protejată și apărată. Mulți reprezentanți ai acestei instituții se tem că alegerile vor fi influențate de, din exterior. De exemplu, de extrema dreaptă, de forțe foarte arogante și care nu se dau în laturi de la nimic. Se consideră că dacă un partid obține un rezultat bun la um, alegeri, acesta este rezultatul unei interferențe străine. Um, cum că de parcă um, Rusia l-ar fi ajutat pe Trump. Ei bine, raportul uh, din Congresul American arată că nu a fost așa. Uh, dacă un partid uh, obține multe voturi, acest lucru nu înseamnă că e devine o forță străină. Mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi. Drepturile democratice ale tuturor colegi, uh, cetățenilor europeni sunt uh, puse la încercare. Există foarte multă dezinformare prin care oamenii sunt atrași să voteze aceste voturi, însă practic nu mai sunt libere și independente și aceste lucruri se, se manifestă foarte mult. Trebuie să fim vigilenți, mai ales când vine vorba de uh, profit. Uh, Există platforme cum ar fi YouTube, Google, Facebook, Twitter și așa mai departe, care uh, pot să facă eforturi, însă e nevoie de o supervizare independentă din afară. Aceasta trebuie să fie responsabilitatea noastră, pentru că în lipsa acestei uh, independențe, nimeni nu poate să spune care uh, este tehnologia cea mai sigură pentru democrația noastră. Trebuie să acționăm uh, acum. De pildă, Departamentul de Stat al Justiției în Statele Unite a um, clasat un dosar împotriva Facebook pe motive de discriminare. Însă, trebuie să spunem că ce se petrece on, offline nu trebuie să permită, nu trebuie să se permită să se petreacă nici online. În ziua de astăzi uh, avem o serie de, um, uh, um, de anunțuri uh, țintite și trebuie să facem totul pentru a înțelege cum funcționează acest lucru. Toate eforturile sunt bune, trebuie să ne asumăm cu toții răspunderea. Cer tuturor colegilor și candidaților pentru alegerile parlamentare să semneze cu toții pe electionpledge.eu Uh, acolo se poate face un angajament în favoarea alegerilor libere și fără ingerințe uh, și este foarte clar că uh, avem aici de-a face cu o veriga cea mai slabă și trebuie să respectăm toate drepturile cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Tarand, are un minut. Thank you. Mulțumesc. Integritatea sistemelor electorale e obligatorie, dar sarcina și mai grea și la fel de importantă este asigurarea integrității alegerilor per total. Trebuie să, ca alegătorii să nu fie manipulați prin uh, IQ agregat și prin scandalul de tip Cambridge Analytica. De acord cu ce a spus doamna Schake, și aș dori de asemenea să subliniez că Facebook este o mare întreprindere, iar noi ca legiuitori am putea avea în vedere să facem ceva în așa fel încât Facebook să devină răspunzătoare față de transmiterea de date unor terți, după cum menționam Cambridge Analytica. Odată ce datele sunt acolo, e ușor uh, să ai acces la ele. Datele pot fi copiate, duplicate la nesfârșit. Prin urmare, seturile brute de date sunt ca și deșeurile nucleare. De aceea Facebook trebuie să țină în frâu aceste date sau să le șteargă sau orice hotăr- să facă cu ele orice hotărăște acest parlament. Cam atât. Și mulțumesc, dragi colegi, și încă un mesaj. Ești o persoană mai bună dacă te lași de Facebook. M-am lăsat de Facebook și așa mi s-a întâmplat. Mulțumesc. Domnule Tarand, aveți un cartonaș albastru. Na Grapini

Mulțumesc. Vă rog, domnule Taran, să răspundeți. Aș vrea să fiu la fel, aș, atât de inteligent cât să pot să vă ofer un răspuns. Sunt de acord cu ce a spus uh, Marice ce nu e permis în spațiul offline ar trebui să fie permis online. Deci am închis eu contul meu de Facebook pentru că majoritatea comentariilor erau o să te omor, nenorocitule. Deci de ce să fiu eu în această poziție? Mi-am închis contul și acum e nou decât să se omoare singur până ajung la concluzia că trebuie și ei să plece de pe Facebook. Nu vreau însă să spun că digitalizarea și media socială n-ar trebui să se dezvolte pe mai departe, dar trebuie să fie un proces controlat, să rămână un spațiu uman nu să devină un uh, spațiu inuman, violent. Alt cuvânt în engleză nu-mi vine în minte. Și oricum ar fi unul urât. Domnule Breton. Monsieur le Président. Les élections... Mulțumesc, domnule președinte. Alegerile europene trebuie să fie libere și echitabile. De aceea, Mă bucur că Consiliul a adoptat un text pentru a proteja alegerile de dezinformare. Crearea unui uh, rețele europene de cooperare electorală trebuie salutată de asemenea în măsura în care favorizează schimbul de informații între statele membre fără um, a le pune în pericol și mai mult suveranitatea. Dar pun uh, instituțiile europene, atenționez instituțiile europene um, împotriva tendinței de a cenzura rețelele sociale. Partidele naționale au dreptul de a critica Uniunea Europeană și chiar uh, de a propune să o înlocuiască uh, cu Europa Națiunilor. Nu trebuie să uităm acest lucru. E important să nu se îngrădească libera exprimare, care este o valoare fundamentală a statelor europene. Domnul Radev, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Recent, Peisajul internațional s-a schimbat foarte mult și am asistat la o serie întreagă de atacuri cibernetice uh, conduse de actori guvernamentali și neguvernamentali. Am văzut alegerile europene, am, pardon, alegerile americane și așa mai departe. Sunt atacuri care cu siguranță put bun bețe în roate procesului democratic, uh, subminează democrația. Și uh, este foarte clar că se poate crede că democrația este foarte vulnerabilă la un simplu click, având în vedere alegerile europene care ne așteaptă uh, noi, ca Parlament, cea mai democratică instituție, trebuie să ne asigurăm că aceste alegeri se petrec așa cum trebuie, fără obstrucții, fără probleme și uh, cu legitimitate. Uh, dacă avem atacuri uh, cibernetice. Aici e nevoie de metode și cooperare europeană în ce privește aceste amenințări. Trebuie de asemenea și statele membre să-și facă treaba în ajunul agerilor europene. Iată de ce recent am avut această simulare care a dus împreună pe autoritățile de profil din uh, statele membre, Parlament, Consiliu, Comisie, această simulare privind atacurile cibernetice. Trebuie să mai existe și alte simulări de acest gen pe plan național, astfel încât toate țările să fie pregătite pentru astfel de uh, atacuri uh, în ajunul sau în timpul alegerilor. Să fie foarte clar, dacă o alegere într-un într-un singur stat membru, uh, dacă această alegerile este pusă sub semnul întrebării, toate alegerile europene sunt puse sub semnul întrebării. Este inacceptabil să se permită slăbirea și divizarea Europei. Vă mulțumesc foarte mult! Urmează domnul Iepe, un minut. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această dezbatere foarte importantă pentru noi, singura instituție care reprezintă direct cetățenii europeni. Noi, pentru noi e important să le, să le protejăm dreptul de a vota fără a fi victimele dezinformării, atacurilor cibernetice sau ale altor ingerențe în alegeri libere. Nu trebuie să fim naivi. Au loc multe atacuri în Europa, aceste tipuri au avut loc și vor avea loc în continuare. Platformele trebuie să fie foarte transparente și responsabile, să respecte legea din societățile noastre, uh, care trebuie să fie respectată și în societatea online. Democrația este cultura noastră, stilul nostru de viață. Trebuie să ne asigurăm că toate părțile vor uh, spune adevărul și trebuie să ne protejăm democrația împotriva celor care uh, doresc să ne influențeze alegerile. Mulțumesc. Are cuvântul uh, domnul Karim, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Internetul a fost țesut uh, în toată Uniunea Europeană și n-a rămas neatins niciun uh, stat membru. Firele narrative sunt construite pe internet, sunt propagate, și, prin urmare, sunt actori politici compromiși care astăzi sunt în această instituție drept rezultat și în instituțiile europene. Domnule comisar, în țara dumneavoastră și a mea, în Regatul Unit, am lăsat uh, la latitudinea jurnaliștilor să se sesizeze. James O'Brien, Karen Calderwater. Banii murdari uh, din Brexit, Damien, um, abordați de Damien Collins, acțiuni la nivel executiv și totuși nimic. Și acum uh, Partidul pentru Brexit, cu donații prin PayPal de sub 500 de lire sterline, ceea ce facilitează fluxul de bani în Uniunea Europeană înspre Nigel Farage. Și îl întreb ca, sau îi cer ca membrul acestei instituții să vină și să explice de unde îi vin banii. Grazie, onorevole Faria. Mulțumim. Domnul Faria, un minut și jumătate. Eh, eh, colegi, Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Uniunea uh, Europeană se confruntă cu și s-a confruntat cu atacuri, dezinformare pretezând multă vreme că ele nu au existat uh, în ciuda scandalurilor Google, Cambridge Analytica, Facebook și așa mai departe. Nu putem să uh, ignorăm aceste atacuri la adresa um, democrației europene care amplifică limbajul urii și populismul. Ne așteaptă alegeri europene și, uh, de asemenea, campanii de dezinformare uh, Uh, și bazate pe știri false, uh, fake news. Vedem aceste tentative din ce în ce mai numeroase. Uh, am văzut care sunt finanțările ruse pentru anumite campanii europene pe care le-a menționat numai ce colegul nostru, o încercare a lui Putin care a existat în 2017. De asemenea, știm că există și ingerențe chinezești. Ehm, aceste amenințări cibernetice nu cunosc granițe, reprezintă amenințare la adresa întregii Uniuni. Trebuie să împiedicăm uh, uh, trolii de la Kremlin și pe cei din China să ne afecteze alegerile europene de anul acesta. Mulțumesc foarte mult, doamna Bresso. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, uh, domnule comisar. Folosirea masivă a internetului și digitalizarea economiilor uh, noastre au creat o nouă urgență strategică și anume aceea de a garanta tuturor cetățenilor și actorilor economici posibilitatea de a crește, de a se dezvolta uh, într-un spațiu virtual protejat. Trebuie să acționăm rapid, mai ales acum când discutăm despre uh, dezvoltarea tehnologiei 5G, de, de mm, oportunitățile și riscurile oferite de acesta și uh, Um, interferențele din partea Rusiei și altora în următoarele alegeri. Acum, înainte de alegeri, aceste amenințări sunt reale. Instituțiile publice din Germania, Estonia și din alte țări deja au fost uh, obiectul unor atacuri coordonate. De aceea este responsabilitatea noastră să reacționăm la aceste pericole, să și Comisia a propus un pachet uh, de reguli uh, pe care îl salutăm, dar Uniunea Europeană este încă în întârziere și trebuie să facem mai multe. Trebuie să investim mai mult, să uh, consolidăm coordonarea statelor membre și să evităm interferențe inacceptabile ca cea din scandalul Cambridge Analytica. Acesta este obiectivul care trebuie să fie comun al nostru, al tuturor. Mulțumim, doamnă Breso. Urmează domnul sau doamna Ronen Lerner. Mulțumesc, domnule președinte. În alegeri libere și democratice, cetățenii își pot exprima voința și pot dicta direcția în care se meargă politica în anii ce vor urma. Alegerile europene de acum vor fi cruciale, căci Uniunea Europeană este într-un punct de cotitură din cauza Brexitului și a crizei migrației. Avem opinii divergente, însă în ciuda acestora cu siguranță cădem de acord asupra faptului că trebuie să protejăm democrația. Doar cetățenii trebuie să fie cei care hotărăsc direcția viitorului Uniunii Europene. Acțiunile unor uh, agenți străini, a unor state din afară, nu trebuie să influențeze aceste alegeri cu instrumente informatice sau cu hacking sau cu negarea unor servicii. Aceste elemente trebuie să fie înlăturate la timp pentru că se încearcă influențarea Mm, și afectarea credibilității alegerilor. Noi trebuie ca să ne asigurăm că cetățenii vor avea încredere în procesul electoral, mai ales dacă vrem să sporim uh, nivelul participării la vot, care este foarte scăzut în multe țări. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul domnul Zdekovski. Un minut și jumătate. pane předsedající. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, această discuție este foarte frumoasă. E bine că vrem cu toții să facem mai mult pentru a ne asigura că următoarele alegeri uh, sunt uh, independente și nu sunt afectate de atacuri uh, cibernetice. Însă vreau să vă spun un lucru. Nu cumva așa de dezbatere nu are ea loc prea târziu? Am încercat să facem aici un schimb de vederi în acest sens, îndă ar fi trebuit să acționăm mult mai din timp împotriva acelor uh, actori care vor să influențeze alegerile uh, așa cum a făcut-o în trecut. Mă bucur foarte mult că Comisia astăzi ne prezintă un uh, pachet uh, de propuneri, însă, domnule comisar, haideți să fim serioși. Noi nu vom putea cu acest pachet să asigurăm uh, integritatea legilor uh, de acum, uh, din 2019. Dumneavoastră vă apropiați de sfârșitul mandatului. Trebuie să ne asigurăm că nicio alegere în viitor nu va fi influențată de nimeni din afară. Toate partidele politice au spus că doresc să lupte împotriva acestui flagel al știrilor false. Dar dacă doriți să faceți asta, uh, e nevoie ca cetățenii să fie educat în acest sens. Ei trebuie să fie gata și să știe cum să caute adevărul. Uh, dragi colegi, uh, lansez un apel. Haide să sprijinim cetățenii noștri care doresc să fie în slujba adevărului. Mulțumesc, domnul Marias, două minute. Mulțumesc, domnule președinte asigurarea integrității alegerilor este primordială. Acest lucru înseamnă că trebuie să asigurăm diversitatea de opinii mass media. Dacă intervine cenzura, dacă anumite puncte de vedere nu pot fi auzite, apar știrile false pentru că nu se permite adevărului să fie spus. Eu am repetat, am condamnat repetat faptul că mișcarea mea și cu mine nu avem acces la mass media publică și privată în Grecia. Vocea noastră nu este auzită. Nu avem niciun fel de spațiu în mass media. În același timp, partidul meu nici nu este inclus în chestionarele din sondajele de opinie. Nu poate să existe o democrație dacă partidul meu nu e, partidul meu nu este permis să se exprime. Alegerile nu pot fi libere. Grupul ECR a condamnat această situație și a trimis scrisori de protest firmelor uh, uh, din mass media în Grecia, domnule comisar, vă cerem să interveniți pentru că nu pot avea loc alegeri libere fără o dezbatere politică liberă în Grecia. Pur și simplu nu ți s-a permis să ne exprimăm. Cine? Domnul Domnul McAllister. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, doamnelor și domnilor, ca președinte al AFET, Doresc să adaug câteva cuvinte cu privire la dimensiunea politicii externe în ceea ce privește protejarea integrității alegerilor europene ce vor urma. În martie, plenar a adoptat al doilea raport în ceea ce privește comunicarea strategică UE pentru a contracara propaganda exercitată de terți. Acest raport subliniază importanța pluralismului media și a liberei exprimări și a identificat și campaniile agresive ale Moscovei ca fiind uh, sursa principală a dezinformării. Salut faptul că SAE sporește dotarea cu personal a task force-ului special pentru comunicare strategică, în așa fel încât uh, cei de acolo să poată detecta mai bine, analiza și expune mai eficient dezinformarea. Sunt de acord cu ce au spus mulți colegi în această seară. Dincolo de orice, trebuie să depunem eforturi în plan național și în plan european ca să apărăm valorile noastre și să avem o apărare fermă a proceselor electorale. Cu toate mijloacele cibernetice care ne sunt puse la dispoziție, trebuie să cooperăm strâns cu media, cu societatea civilă, cu organizația pentru societatea civilă, cu platformele sociale și, nu în ultimul rând, desigur, este fundamental să îmbunătățim felul în care noi înșine ne comunicăm valorile și politicile europene. Mulțumesc! Eh, domnule McAllister, aveți un, uh, un cartonaș albastru. Acceptați acest cartonaș albastru, domnule McAllister? Domnule... Eh, merci, cher coleg McAllister, merci. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule McAllister. Domnule McAllister, ați vorbit despre aceste fake news, uh, știri false. Dinspre Moscova. Nu mi-am eu bine despre ce este vorba aici. Uh, nu sunt avocatul uh, rușilor, însă vreau să vă întreb dacă dinspre Rusia vin aceste știri false la fel de grave cum sunt cele pe care le-a răspândit uh, guvernul american în momentul în care la tribuna ONU secretarul de stat Colin Powell a spus și a pretins că ar fi existat arme chimice de distrugere în masă care de fapt uh, nu conțineau decât un praf uh, absolut uh, inofensiv. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule McAllister, puteți să răspundeți. Domnule Golniș, permiteți-mi să vă răspund în germană. Nu știu dacă așteptați un răspuns serios acum la întrebarea noastră, mi-a fost destul de clar că un reprezentant al uh, dreptei franceze nu va uh, rata ocazia de a apăra conducerea de la Moscova. Avem acel raport uh, uh votat în martie și din care a rezultat foarte clar că există tentative masive rusești de a submina unitatea noastră europeană. Nu este o întâmplare că tocmai uh, rușii susțin partide precum al dumneavoastră. Să vă fie rușine aici în Parlamentul European că uh, întreprindeți tentativa de a apăra aceste activități. Mulțumesc acum pentru intervențiile spontane. Primul perista este domnul Kelly. Aveți un minut. Uh, Mulțumesc. Aceasta este o discuție uh, foarte oportună, mai ales acum doar la șase săptămâni de alegerile europene. Doresc să-l felicit pe domnul comisar King pentru propunerile sale și eforturile făcute pentru a face față acestei situații îngrijorătoare. Și a indicat faptul că incidentele de interferență scădea ultima dată când a fost în Parlamentul European. Este evident că numărul acestora trebuie să scadă și mai mult. Se pare că există 116 milioane de conturi false și poate și cei care îl amenință cu moartea pe colegul Tarant au conturi false. Trebuie să se monitorizeze aceste persoane înainte să-și facă consuri false, trebuie să-ți dovedești identitatea înainte să intri pe Facebook și pe alte platforme din mediile sociale, pentru că atâta timp cât există conturile false, vor face ce vor dori în impunitate în mare parte. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, onore... Mulțumesc. Urmează domnul Rozati, un minut. Minister, commissioner. Do- Domnule președinte, domnule comisar, doamnă ministru, este o dezbatere care intervine la momentul potrivit și cred că am avut multe semnale de ingerință ostilă în diverse moduri în alegerile europene dinspre exteriorul Europei practicată de către eh, fideli ai eh, Moscovei. Cred că sunt lucruri care trebuie abordate cu multă seriozitate, pentru că e vorba de practici care subminează încrederea europenilor în uh, Uniunea noastră. Nu putem să stăm cu mâinile în sân în fața acestor practici și vreau să vă spun, domnule comisar, cum că acest schimb de bune practici și schimb de informații sunt foarte bune, dar nu sunt suficiente. Trebuie să fim mult mai hotărâți când combatem aceste practici. Și salut uh, anunțul care a fost făcut în legătură cu acest task force care este special uh, dedicat acestui, acestei uh, lupte. El va fi consolidat. Este o idee foarte bună pentru că avem de-a face cu o amenințare la adresa unității și integrității Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul López Aguilar. Juan Fernando, ai un minut. Domnul președinte, comisariu King. Domnule președinte, domnule comisar King, uh, libertatea de exprimare nu dă dreptul de a calomnia pe nimeni, de a insulta și libertatea de informare nu are, dă dreptul de a minți, de a manipula, de a intoxica. O societate de, deschisă este fragilă și democrația e vulnerabilă la aceste lucruri. De aceea, uh, având în vedere revoluția digitală, democrația trebuie să se apere cu o strategie de securitate cibernetică pe care o cerem Comisiei pentru a lupta împotriva știrilor false, împotriva războaielor hibride um, cu troli și uh, false profile în rețele. De aceea trebuie să avem o dezbatere informată înainte de legile europene din 26 mai. Iată ce se cere uh, europeiștilor să comunice ce e în joc. E în joc viitorul Uniunii Europene al unui spațiu democratic care merită o dezbatere publică și o societate deschisă, informată, liberă, pentru că este sigur că aceasta este o provocare existențială pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Tomasici, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E vital pentru democrația europeană să blocăm uh, tentativele de a influența alegerile, inclusiv uh, cu această ocazie. Trebuie să facem toate eforturile pentru a ne asigura că alegerile sunt transparente, că se folosesc instrumente sigure și verificate. Dar, pentru democrația europeană, e la fel de periculos să dăm vina pe Rusia, SUA și alți actori globali pentru tot ce se schimbă aici la noi, în Uniunea Europeană. Mă tem că după alegeri vom avea o lungă perioadă de mm, auto de, de deziluzionare, mă scuzați. Mai multe forțe au uh, acționat pentru ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană. Aceste forțe vor fi părăsite uh, și pedepsite la următoarele alegeri. Nu vrem un superstat european, ceea ce va rezulta la următoarele alegeri. Mulțumim foarte mult. Urmează următorul vorbitor. Esta mañana... Doamna Miranda. Doamna Miranda, în această dimineață am fost insultată uh, pe Twitter uh, dintr-un profil fals. Uh, în aceeași dimineață mi s-a cerut un vot pe Facebook. Tot în această dimineață Când am văzut că această dezbatere e pe ordinea de zi, mi-am dat seama că e vorba de manipulare, de atacuri la adresa democrației. Domnule comisar, războiul digital merge mai departe decât ce putem face acum. Trebuie să prevenim riscurile asociate dezinformării și falselor știri. Avem incidente de securitate cibernetică Um, pe Facebook și nu numai. Au fost furate datele a milioane de utilizatori, uh, inclusiv din Europa. E vorba de ingerență uh, în procesul electoral, în um, interesul cui? Al partidelor de extremă deaptă? Um, în interesul celor care incidă la ură, la xenofobie. Uh, trăim în Spania aceste amenințări pe pielea noastră. Trebuie să existe un control online și offline, trebuie să existe analize independente și transparență în politică. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Mulțumesc. Doamna Grapini, vă rog. Nu ce? No. Văd că nu este în sală. Atunci, domnul Zdroevski are cuvântul acum. Este și ultima intervenție, vă rog przez dwa lata pracowałem w komisji do spraw. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doi ani de zile am activat în cadrul Comisiei Tero, Tero. Am discutat deseori acolo atacurile cibernetice și cum să ne apărăm împotriva lor. Și vreau să vă spun că am primit o serie de informații deosebit de importante legate de activitatea uh, teroriștilor care nu mai știu să pună bombe, dar știu să facă să explodeze sistemele de informații cu știri false. Uh, am tot vorbit despre acei avertizori uh, și, de fapt, aici e vorba de două aspecte. Trebuie să îi apărăm pe cei care verifică și identifică uh, știrile false și asta pentru a avertiza autoritățile publice, dar este important uh, să identificăm pe cei care creează conținut fals, uh, știri false, uh, false critici împotriva indivizilor, împotriva partidelor și asta pentru securitatea și siguranța sistemului nostru politic european. Și avem sen este important ca să se știe că cei care se dedau la astfel de practici vor fi identificați și dacă există o acțiune, uh, se va acționa. Să-i aducăm de asemenea pe alegători ca să înțeleagă mai bine situația. Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul domnul comisar King, vă rog. Mulțumesc pentru această dezbatere. Voi răspunde pe două subiecte. Au fost mai multe sugestii, mai ales din spatele meu, cum că, într-un fel, ceea ce facem noi pentru a contracara dezinformarea vine împotriva libertății de expresie și că se rezumă la cenzură. Vreau să spun foarte, foarte clar că noi niciodată n-am sugerat, nu vom sugera că e răspunderea cuiva, o autoritate publică, sector privat, să judece dacă un discurs politic, o informație politică este adevărată, falsă, bună sau rea. Ce încercăm noi să promovăm cu acest cod? Sunt măsuri pentru a promova transparența mai mare în jurul discursului și dezbaterii politice, o mai bună transparență la nivelul provenienței anumitor informații. De unde vine informația? În așa fel încât noi, cetățenii, să fim mai bine echipați și să putem evalua informația și să emitem uh, propriile valori și judecăți față de aceasta. Deci asta promovăm noi prin acest cod. Să avem o mai mare transparență la nivelul conținutului sponsorizat, uh, la nivelul conținutului politic, să rezolvăm problema conturilor false, a boților, să avem fact-checkers și să avem un scrutin independent pe care l-ați menționat mulți, în așa fel încât să știm ce se întâmplă pe platformele sociale. Să existe corecturi eficiente în momentul în care s-a demonstrat că anumite informații eronate au uh, circulat. Pentru mine asta este esența apărării libertății de expresie, a dezbaterii libere și nu e vorba nici de cum de cenzură. În al doilea rând, țin să reacționez față de importanța rezistenței noastre cibernetice să ne putem apăra în fața atacurilor cibernetice, în fața interferențelor cibernetice, ceea ce este absolut crucial. E motivul pentru care Actul normativ pentru cibersecuritate pe care l-ați votat este atât de important, iar noua agenție pentru cibersecuritate e relevantă în acest context, cu tot ce implică ea, dar totul, desigur, trebuie implementat. Vă pot asigura că vom face tot ce ține de noi, ce ține de comisie, pentru a avea un follow-up în ceea ce privește implementarea eficientă a actului pentru mm, cibersecuritate. Și sper că și dumneavoastră veți eh, susține centrele de competență pentru cibersecuritate, cu toată cercetarea care va avea loc acolo și care va reprezenta bazele rezistenței viitoare în plan cibernetic. Trebuie să protejăm uh, uh, infrastructura digitală critică, pentru că ea este cea care stă la baza vieții noastre digitale și tocmai de aceea e important că avem acum aceste măsuri cu privire la screening FTI, cu privire la siguranța 5G, ca oamenii să înțeleagă importanța nu doar uh, Um, de a face și de a lua decizii uh, informate, nu doar uh, tot ce înseamnă digitalizarea ca preț și nu numai, dar și integrarea măsurilor de securitate. Abraham Lincoln spunea că alegerile aparțin poporului, e decizia poporului. Să ne asigurăm că lucrurile rămân așa. Mulțumim foarte mult, domnule comisar King. Doamna ministru Ciot, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, este datoria noastră să ne protejăm alegerile, respectând drepturile fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, libertatea mass media și libertatea de asociere. Nu dorim să fim Ministerul Adevărului, dar nu putem fi naivi. Aceste alegeri nu vor fi unele obișnuite și cetățenii noștri au dreptul să voteze liber. Protejarea alegerilor este esențială pentru protejarea valorilor noastre europene. Până acum, instituțiile europene și statele membre au făcut toate eforturile pentru a se pregăti. Am înțeles nevoia de a fi uniți, de a învăța unii de la alții, de a face schimb de informații și de bune practici și, de crea- și um, să creăm contacte între autorități. Am um, aplicat măsuri pentru mai multă transparență online, pentru responsabilitate și integritate. Am asigurat aplicarea regulamentului general pentru protecția datelor și am consolidat securitatea cibernetică pentru a apăra integritatea sistemelor electorale și a infrastructurii electorale precum și rezistența și gândirea critică. Suntem gata să facem față provocărilor citez din George Orwell, 1984. Puterea distruge mintea umană și o reconstruiește așa cum dorește. Dacă cineva dorește Uh, să intervină în alegerile noastre, să reorganizeze mintea alegătorilor noastre cu, de, cu dezinformare. Este rolul nostru să ne apărăm democrația și libertatea pe internet de aceste puteri. Datorăm acest lucru cetățenilor noștri. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă ministră, mulțumim comisarului pentru prezență. Dezbaterea comună s-a încheiat. Ieri președintele a anunțat două interpretări ale regulamentului propuse de Comisia AFCO. Grupul FTD a prezentat o obiecție la interpretarea articolului 32 aliniatul 5, primul subparagraf, uh, a doua liniuță. Această interpretare a regulamentului de procedură va fi votată mâine. În ceea ce privește interpretarea articolului 149 bis, aliniatul 2, nu s-au exprimat obiecții în termenul de 24 de ore. Această interpretare este considerată aprobată conform articolului 226. În ceea ce privește poziția comună privind extinderea fondului fiduciar al UE pentru Republica Uh, centrafricană transmisă președintele Comisiei pentru Dezvoltare și, um, și președintele Comisiei pentru Bugete anunțată ieri la începutul sesiunii plenare, nu s-au exprimat obiecții în termenul de 24 de ore. Președintele va transmite, deci, formal această poziție comună Comisiei Europene. Și acum, pe ordine de zi, avem dezbaterea comună în legătură cu Orizont Europa. E vorba de raportul domnului Nica și raportul domnului Eller. Dau imediat cuvântul domnului raportor Nica, 4 minute, vă rog. Președinte, Mulțumesc foarte mult, uh, domnule uh, președinte. Bună seara, bună seara, stimați colegi. iată astăzi prezenți la patru luni de la dezbaterea

pentru Europa, pentru că mâine vom vota acest program. Europa se ambiționează. Mâine Europa va vota unul dintre cele mai mari programe de cercetare civilă. Și iată că prin asta Europa se adresează cetățenilor europeni. Discutăm despre protecția climatică. Este cel mai mare proiect de acest gen din lume. 35% din cercetarea lumii se va ocupa de uh, protecția climatică. Ne preocupă și sănătatea cetățenilor. Vrem să combatem cancerul, vrem să combatem mai ales cancerul în rândul copiilor în Europa. Ne preocupă și siguranța alimentară, ne preocupă și patrimoniul cultural european, ne preocupă și noile industrii europene, cum ar fi industria digitală sau industria uh, creativă. Acest program este ambițios și asta la scară mondială. Sunt programe pentru inteligența artificială. Sunt niște ambiții în ceea ce privește noua tehnologie quantum. Sunt chestiuni legate de digitalizarea producției în Europa. Toate aceste lucruri sunt niște domenii ale viitorului în ceea ce privește cercetarea și aceste elemente se adresează atât competitivității europene cât și cetățenilor europeni, intereselor cetățenilor, sănătății cetățenilor și, nu în ultimul rând, intereselor cetățenilor, preocupărilor acestora. Nu este deci o discuție abstractă despre politica de cercetare, ci este însăși temeiul Europei. Trăim într-o Europa a salariilor ridicate, trăim într-o Europa pe un continent uh, care are cele mai mari uh, contribuții sociale și contează în acest context cercetarea și inovarea, pentru că din secolul XVIII încoace Europa este locul unde inovarea, cercetarea și um, dezvoltarea socială au reprezentat împreună baza a ceea ce înseamnă astăzi Europa politică. Și Faptul că avem modelul social european, faptul că acesta este o răspundere socială comună pentru libertate și pentru securitate și pentru democrație este relevant. Și sunt noi provocări, cum ar fi schimbarea climatică. Toate aceste lucruri sunt însăși expresia acestui program. Dar trebuie să fim realiști, să știm în pe ce lume trăim. Cu acest program, Parlamentul cere 120 de miliarde de euro ca bugetare. Astfel, să nu uităm că ne aflăm într-o concurență razantă globală. Și cele 10 cele mai mari, între, ce, între cele 10 cele mai mari întreprinderi care fac cercetare este doar o întreprindere europeană. În rândul celor 20 sunt de-abia 3. Din aceste 3 întreprinderi, două sunt din industria auto. O întreprindere precum Amazon, în 2017, a alocat 20 de miliarde pentru cercetare. Deci, este mai mult decât tot ceea ce a oferit în 2017 Uniunea Europeană acestui sector. Și cu acest program trebuie să privim pe mai departe. Eu zic că este un bun pas înainte, în așa fel încât să sporim competitivitatea, dar și să sporim însemnătatea europeană în acest domeniu. Și dacă e să discutăm despre protecția mediului, despre schimbare climatică, uh, trebuie să ne întrebăm, facem oare destul, suntem suficient de ambicioși, care este contribuția noastră? Dar dincolo de asta, ar trebui să avem mândria de a spune că acest program de cercetare există și garantează că va exista pe mai departe cercetare de climă. În America sunt 3.000 de funcționari uh, din Ministerul de Mediu care au fost concediați. Uh, nici China nu este supraambițioasă în ceea ce privește schimbarea climatică, iar Europa furnizează rezultate concrete. Acest program de cercetare este unul decisiv aici. Prin urmare, doresc doresc să mă adresez uh, celorlalte două instituții europene, să mulțumesc pentru rapiditatea cu care s-a acționat. A fost uh, un timp record uh, istoric. Oferim siguranță părților interesate și am arătat că Europa poate acționa la unison foarte rapid, în așa fel încât să țină piept provocărilor erei noastre. Mulțumesc. Domnule Moedas. În numele Comisiei, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte, onorați deputați. Ultima dată când am avut onoarea să mă adresez Plenare a fost pe 11 decembrie anul trecut. La vremea respectivă am uh, salutat consensul politic care a fost întrunit la Comisia ITRI, ITRE și mulțumesc domnului președinte Busec. De asemenea, abilitatea de a lucra rapid și de a face muncă de calitate. Aceasta a fost ambiția Parlamentului de a cădea de acord cu privire la regulamentul privind programul cadru care stabilea uh, condițiile pentru Horizon Europe și de asemenea problemele specifice. În felul acesta se deschidea locul potrivit astfel încât încât Consiliul și Comisia să poată negocia, să înceapă negocierile cu adevărat. Și iată-ne din nou aici, la patru luni și după șase trialoguri. Și sunt foarte bucuros. Bucuros pentru că am reușit să ajungem la un acord atât de bine echilibrat cu privire la Horizon Europe. Felicitări! Felicitări, domnule Nica, felicitări, domnule Elar. Felicitări pentru munca extraordinară pe care ați făcut-o. A fost cu adevărat impresionantă. A fost impresionant modul în care ați lucrat, modul în care ați obținut consensul, modul în care ați lucrat atât de din greu și cum ați reușit să implicați pe toată lumea. Felicitări din toată inima. Voi uh, urmări mâine această confirmare. De asemenea, doresc să mulțumesc domnului președinte Busec, care a fost mereu prezent uh, cu Comisia ITRE și alături de noi. Felicitări Consiliului, de asemenea, felicitări uh, președinției române și, de asemenea, doream să felicit la nivel personal uh, pe domnul ambasador, echipa sa, care a lucrat din greu 24 de ore pe zi pentru a ajunge la acest rezultat. Și pentru aceasta vă sunt profund recunoscător. Săptămâna trecută am uh, trăit un moment foarte frumos. Cred că noi cu toții am trecut prin acesta. Pentru prima dată în viața noastră am uh, beneficiat de o. Uh, am văzut o uh, poză a unei găuri negre. Imaginați-vă că Albert Einstein, acum foarte mulți ani, și-a imaginat o gaură neagră și pentru 100 de ani, oamenii au tot încercat să dovedească că, da, a avut dreptate. Și, da, Iată că am reușit. Am reușit și Europa a fost acolo. A apăsat pe buton pentru ca această fotografie să se realizeze. Și iată că am oferit lumii lucruri pe care nici măcar nu aveam curajul să ni le imaginăm. Pentru că Einstein nici măcar nu și-a imaginat ceea ce a făcut și cât de mult constatarea sa va influența lumea. A fost un om de știință care a spus Știți că există o istorie a științei uh, înainte de momentul respectiv, înainte de fotografia aceea și va fi o istorie a științei care se va derula ulterior. Cred că acesta este, pentru mine, un moment foarte important și dacă este să descriu știința europeană, e bine, aș descriu-o prin acest moment, pentru că a fost vorba despre știință deschisă, despre inovare și despre deschidere față de lume. În camera respectivă, în ziua respectivă, ei reprezentau 200 de oameni de știință, de asemenea 40 de națiuni diferite și de aceea sunt foarte mândru pentru că Horizon Europe despre asta este. Este despre leadershipul nostru în calitate de europeni la nivel științific. Și dacă este să ne gândim la tot ceea ce am realizat, tot ceea ce am decis cu privire la următorul program, la misiunile pe care le, vom avea, la care s-a referit și domnul Eller, misiuni uh, în domeniul științei. Oamenii vor înțelege, vom comunica cu ei despre lucrurile pe care dorim să le obținem, să vindecăm boli precum cancerul. E bine, toate acestea ne vor uh, apropia de oameni. Și vom face acest lucru prin uh, Consiliul de Inovare European și vom inova în continuare și pe partea de finanțare, finanțare pentru inovare. Vom încheia parteneriate pentru a merge pe o cale mai ușoară, o cale mai puțin complexă de definire a acestor parteneriate și, bineînțeles, unul dintre punctele care sunt foarte importante pentru noi toți, programul este despre excelență, dar trebuie să-i ajutăm și pe aceea care uh, încearcă să ajungă la acest nivel. Și toate acestea vi le datorăm dumneavoastră. Vi le datorăm dumneavoastră Parlamentului, pentru că cu ajutorul dumneavoastră am uh, ajuns la acest acord și 3,3% din buget a fost dedicat uh, în această direcție. Aceasta este o realizare